timp la dispoziție pentru a înainta amendamentele dator, dorite. Conform uh, ordinii de zi, avem acum o întrebare orală, sprijinirea guvernării democrației în cadrul re- relațiilor externe. Urmează doamna Hautala pentru trei minute. Kiitos, rouva puhemies. Olen erittäin ilahtunut siitä. Mulțumesc, doamna președinte. Mă bucură faptul că președinția suedeză a considerat um, construirea democrației ca parte a acțiunilor sale externe. Ca președinte a Subcomisiei pentru Drepturile Omului, subliniez că democrația și drepturile omului sunt indivizibile. În diversele definiții ale democrației apar, apar și drepturile omului. În 2005, ONU definea democrația și menționa statul de drept, transparența, libertatea mass media și așa mai departe, ca ingrediente esențiale ale democrației. Așadar, drepturile omului fac parte integrantă din democrație și Uniunea Europeană deține instrumente de dezvoltare, o politică externă comună, o politică de dialog cu alte state, avem instrumente de finanțare, observarea alegerilor este de asemenea un instrument foarte important și participarea la form, formurile internaționale. Însă există situații în care trebuie să ne gândim la, aspect, la unele aspecte negative. Aș atrage atenția doamnei ministru Malmström la faptul că Consiliul Afaceri Generale va discuta ridicarea embargoului în legătură cu vânzarea de arme către Uzbekistan în săptămâna viitoare. Uh, totul ne sugerează că acesta este un mesaj greșit, pentru că Uzbekistanul a ignorat cerințele comunității internaționale. comunitatea internațională și Uniunea Europeană au cerut o anchetă în legătură cu evenimentele de la Andijan. Însă Uzbekistanul nu a făcut acest lucru. De aceea nu înțeleg de ce acum ar fi venit momentul oportun pentru ridicarea embargoului armelor. Democrația nu este un pro- produs de export și nu poți să introduci democrația în alt stat. De aceea, societatea civilă trebuie să participe. Uh, democrația trebuie să uh, apare la nivel local. În acest context, aș spune că Rusia este un partener al nostru care refuză în mod sistematic să permită societății civile, ONG-urilor, uh, să aibă acces la dialogul între Rusia și Uniunea Europeană. În final, aș dori să spun că construirea democrației trebuie să fie una dintre primele priorități ale politicii externe ale Uniunii. Trebuie să deținem mai multe resurse în ceea ce privește instrumentul pentru democrație și drepturile omului. Frau Jolie, für zwei Minuten. Doamna, vă mulțumim, doamna Hautala. Urmează acum pentru 2 minute 30, doamna Jolie. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă președinte a Consiliului, domnule comisar, dragi colegi. Democrația și drepturile omului sunt uh, legate în mod inexplicabil. Este vorba de respectul drepturilor omului și a libertăților fundamentale care permit recunoașterea regimurilor democratice. Trebuie să ne felicităm pentru uh, ceea ce a indicat Consiliul pe 19 mai, faptul că Uniunea Europeană trebuie să aibă o abordare mai coerentă în ceea ce privește guvernarea democratică Într-adevăr, uh, uh, eforturile de până acum au fost uh, insuficiente. Conflictul israelo-palestinian este un exemplu frapant atunci când misiunea trimisă acolo pentru a observa alegerile palestiniene din 2006 a recunoscut legitimitatea rezultatelor, Uniunea Europeană și statele membre au ales să boicoteze guvernul care a reușit și uh, a boicotat guvernul de Uniune Națională care a fost format ulterior pentru a ieși din acest impas. Unde sunt coerența și credibilitatea Uniunii Europene atunci când propriile de decizii se opun atât de clar uh, ideilor pe care le promovează. Și ce să spunem despre statele membre care refuză să susțină raportul Goston? Concluziile sunt juste și echilibrate și susținerea acestora de către toți ar fi un pas către pace. Această speranță uh, este uh, ruinată de marile uh, puteri, prin lipsa de curaj și prin lipsa de a fi fidel propriilor valori pe care le promovează organizarea de misiuni de observare a legilor nu, sufic nu este suficientă. Trebuie să ulterior să se recunoască și rezultatele. Trebuie să avem o abordare globală a acestor chestiuni. Consiliul ar trebui să adopte rapid un program de acțiune în acest sens cu elaborarea unei adevărate strategii pentru drepturile omului care ar fi impusă la toate nivelurile Uniunii Europene. Trebuie enunțate clar prioritățile noastre și să le integrăm în mod concret în ansamblu instrumentelor pe care le avem, politică uh, externă, drepturile omului, politică de dezvoltare ce uh, modalități de monitorizare există în terțe țări unde sunt trimise echipe de observatori și care sunt implicațiile asupra societății civile pe termen lung, care sunt exigențele noastre în ceea ce privește o justiție independentă și uh, instituțiile transparente care să dea socoteală cetățenilor. Uh, ceea ce s-a uh, uh, susținut în mod artificial în jurul drepturilor omului este contraproductiv. Trebuie să nu mai avem astfel de acțiuni dacă dorim ca drepturile fundamentale să fie luate în serios pe plan internațional. Vă mulțumim. Doamna Malmström, în numele Consiliului, are acum cuvântul. Fru talman, ärade ledamöter. Vă mulțumesc, doamnă președintă, stimați uh, parlamentari. Când vine vorba de dezvoltare, conceptul de sărăcie primește o definiție multidimensională. Înseamnă lipsă de siguranță, lipsă de libertate. Uh, libertate fără democrație nu există. Tocmai de aceea nu avem democrație fără libertate. În acest sens, e necesar uh, respectul drepturilor omului. Toate aceste concepte sunt uh, strâns legate între ele și tocmai de aceea avem nevoie de un cadru larg astfel încât să putem crea democrația. Uh, mulțumesc Parlamentului European pentru toată munca depusă în acest sens. După șapte ani petrecuți în sânul Parlamentului European, știu cât de multe face această instituție uh, pentru uh, relațiile externe ale Uniunii Europene. Această inițiativă, sprijinită de președinția cehă și suedeză, uh, a fost deja discutată cu antemergătoarea mea. Această inițiativă pornește de la pre- premisa că democrația și dezvoltarea ei este necesară, reprezintă un factor cheie în colaborarea cu statele în curs de dezvoltare, dar și în cadrul politicii comune de securitate. Însă dorim să mergem mult mai departe dorim să fim mai mult decât un, uh, o uniune a 27 de state membre. Uniunea Europeană reprezintă unul dintre cei mai importanți actori la nivel, la nivel mondial când uh, vine vorba de promovarea democrației. Sperăm că inițiativele noastre vor reprezenta un stimulent suficient de puternic pentru toți partenerii noștri la nivel mondial. Însă, bineînțeles, uh, dorim să creăm și o inițiativă pragmatică. Dorim să ne asigurăm că, într-o manieră eficientă, folosim folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție în cadrul instituțiilor și uh, cadrului legislativ al Uniunii Europene. Nu pornim de la zero, am făcut deja mulți pași în acest sens. Toată experiența avută în trecut, în diferite alte contexte legate de uh, relațiile externe, ne ajută în acest sens. Mă refer atât la extinderea Uniunii Europene, cât și la relațiile strânse pe care Uniunea Europeană le are cu statele asiatice sau uh, din uh, uh, estul Europei. Bineînțeles, îmbunătățirea este posibilă și este necesară. Putem face mai mult și trebuie să facem mai mult. Avem nevoie de un instrument politic, un instrument cadru avem nevoie de instrumente care să funcționeze în paralel, să se, co- să se coordoneze uh, unele între ele și să ofere un uh, rezultat global. Și toate acestea ne-ar putea ajuta în uh, sporirea credibilității muncii noastre. Avem nevoie de mai multe instrumente. Dacă nu le-am putea găsi pe aceste instrumente, cu siguranță am aduce un mare prejudiciu dezvoltării cum putem folosi într-o mult mai um, eficientă manieră instrumentele pe care le avem la dispoziție, ei bine, ne putem uh, baza pe experiențele din trecut. Spre exemplu, ceea ce am făcut în Balcanii de Vest, toate instrumentele din pilonul 2 și 3 înseamnă practic că putem crea deja evoluții uh, pozitive în ceea ce privește spectrul politic. Uh, putem sprijini astfel democrația. Avem nevoie, bineînțeles, și de o coerență sporită la nivelul instrumentelor Uniunii Europene. Însă trebuie să fim sinceri, provocările sunt enorme. Știu deja că suntem uh, îngrijorați de faptul că în această muncă demarată în scopul obținerii dezvoltării ne confruntăm cu noi și noi provocări. Însă noi vorbim întotdeauna despre democrație, despre drepturile omului atunci când avem discuții cu partenerii noștri. Uh, Există de asemenea o serie de inițiative în acest sens. Construim în momentul de față pe uh, fundamentele stabilite de către președinția cehă. Pe vremea președinției cehe a existat și o conferință în ceea ce privește sprijinirea democrației. De asemenea, uh, există și un institut uh, pentru sprijinirea democrației și o, există o serie de alte uh, premise pozitive care ne arată faptul că procesul în sine a demarat, a fost demarat cu mult timp în urmă și a obținut o serie de succese de-a lungul timpului. E clar că munca este deja depusă și uh, eforturile noastre se concentrează asupra lunii noiembrie. Ne dorim ca lum- în luna noiembrie să putem adopta anumite propuneri și, de asemenea, să, să analizăm mult mai uh, profund situația din diferitele state și să analizăm, practic, uh, posibilitățile de promovare a democrației. De asemenea, ne bazăm pe parteneriat, pe dialog, pe consultare. Uh, Uh, și iar uh, promovarea democrației ar trebui să fie un subiect de sine stătător și ar trebui să fie mult mai bine uh, coordonat. Uniunea Europeană sprijină alegerile organizate în întreaga lume. Suntem îngrijorați de faptul că permanent în cadrul unui proces trebuie să monitorizăm uh, evoluția politică. Trebuie să monitorizăm alegerile, însă în același timp trebuie să monitorizăm perioadele uh, dintre două runde de scrutin. Nu pot uh, să accentuez suficient de mult cât de important este rolul Parlamentului European, dar și al Parlamentelor Naționale în ceea ce privește părerea democrației. Toate posibilitățile ce ne stau la dispoziție trebuie să fie utilizate uh, cât se poate de bine. Sperăm că tratatul de la Lisabona va intra în vigoare în curând, pentru că acest tratat va uh, va transforma Europa într-un adevărat uh, actor puternic la nivel de relații externe, iar politica externă a Uniunii Europene va fi mult mai bine coordonată pornind de la acest tratat și, de asemenea, mult mai bine coordonată vor fi colabor- va fi colaborarea dintre Comisie și Consiliu, pornind de la premisa că, pe această cale, uh, Uniunea Europeană va putea uh, sprijini mult mai bine dezvoltarea pozitivă în diferite regiuni ale lumii. Un stat democratic care protejează drepturile fundamentale este unul uh, democratic. În cazul în care această situație nu se regăsește într-un stat, atunci e clar că conducerea respectivului stat este nedemocratică și își pierde legitimitatea. Mulțumesc Parlamentului European pentru toată presiunea exercitată de sine pentru, pe cale legislativă în ceea ce privește uh, sprijinirea democrației. Parlamentul European se implică în trimiterea de observatori în diferite state. Uh, sper din tot sufletul că lucrul acesta va, sau această activitate va continua și pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim. Uh, nu-l văd pe domnul Franca în sală și tocmai de aceea, în numele Uh, acum urmează doamna de Kaiser pentru un minut. Merci, madame le président. Cum apporter la democrație? Mulțumesc, doamna președinte. Cum putem să aducem democrația? Um, luptăm împotriva sărăciei, susținem societatea civilă. Europa uh, nu trebuie să fie naivă și să creadă că uh, democrația poate să fie adusă cu tancurile și cu bombele, chiar dacă unele state încearcă să facă acest lucru. Noi avem nevoie de instrumente financiare pentru democrație și drepturile omului. Aceste instrumente sunt noi și fragile, însă promit. De asemenea, în bugetul limitat al acestor instrumente sunt incluse și misiunile de observare a alegerilor, misiuni extrem de importante care au reușit să se afirme dar pentru care Parlamentul deja a cerut fonduri suplimentare, mai multe acțiuni de urmărire, mulțumesc doamna ministru, mai multă coerență politică atunci când uh, examinăm legitimitatea lor și vă reamintesc uh, ce a spus doamna Joi în legătură cu uh, aceste misiuni de observare a alegerilor. Democrația costă în special pe termen scurt, însă acestea sunt date pe care serviciul de relații externe le va integra cât de curând în funcționarea sa de zi cu zi. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Görens, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Există oare democrație fără libertate? Nu. Există libertate fără drepturi? Bineînțeles că nu. Ceea ce ne aduce la ideea, noțiunea drepturilor omului. Uh, uh, un uh, înțelept a răspuns în felul următor. Cine trește în sărăcie nu are demnitate pentru că nu are opțiunea mai multor alegeri. Există o corelație între libertate, democrație și drepturile omului. De aceea nu este surprinzător să vedem multe referiri uh, în textul de bază care reglementează relațiile între Uniunea Europeană și terțele țări, începând cu Convenția de la Cotonou, care are uh, dispoziții privind drepturile omului și dialogul politic uh, cu țările ACP. Promarea democrației legată de o condiționalitate inteligentă aceste constatări ne fac să conchidem că democrația nu a fost inițial uh, uh, în mână-mână cu dezvoltarea. Terțele țări și uh, dovedesc acest lucru. Nu vom avansa fără a avea hotărârea de o face, dar nu o vom face nici dacă nu avem răbdare. Sunt țări care sunt pe cale de democratizare în prezent. Europa poate să spună că a susținut aceste procese grasă, grație strategiilor de combatere a sărăciei, promovarea principiilor democratice și statului de drept. Acest lucru a fost dovedit în trecut, în ciuda tuturor criticilor care au fost adresate politicii și pe care le împărtășesc, însă sunt convins că totuși ceea ce s-a făcut în trecut și s-a dovedit a fi bine, trebuie să ne ghideze și în viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Richard Nowin uh, este următorul vorbit. Mulțumesc, domnule președinte. Democratizarea este ajută la uh, pregătirea societății și la respectarea drepturilor omului. Susținerea democrației este un scop uh, important pentru reducerea sărăciei. Tocmai de aceea am uh, introdus acest amendament pentru a avea un consens asupra Uh, acestui lucru și felicit uh, președinția suedeză. Cred că democratizarea ar trebui să implice toate politicile UE referitoare la țările terțe și uh, condamn grupul reformator care spune că Europa poate să spună ceva despre democrație, dar să facă altceva în legătură cu uh, țările nedemocratice atunci când ne convine. Și așa cum a spus și doamna Menstrom, construirea unei democrații nu înseamnă doar alegeri. Trebuie să există o societate civilă pluralistă și tocmai de aceea uh, Uniunea ar trebui să financeze uh, ONG-urile pentru a susține participarea societății civile, să promoveze libertatea de expresie, să întâlnească întărească partidele politice în Parlament, pentru că asta înseamnă să avem o societate civilă puternică. Thank you, Mr. Howard. Now we go to... Mulțumesc. Acum uh, trecem la procedura de uh, a atenției. Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, aș dori să mă refer la problema construirii democrațiilor în ceea ce privește vecinii din Est. În ultimii ani a existat o stagnare și în, uh, chiar uh, o scădere a standardelor democratice în aceste țări. În Georgia și în Moldova sunt situațiile cele mai uh, rele. Coloana vertebrală a oricărei democrații și a oricărei societăți civile care funcționează bine lipsește cu desăvârșire la toți acești vecini din Est. Felicit Suedia pentru că a inițiat această politică de parteneriat cu Estul, pentru că această politică poate să atragă pe vecinii noștri mai aproape de Uniunea Europeană. Totuși, în multe privințe, acest parteneriat nu oferă un uh, stimulant necesar pentru aceste țări ca să-și asume reforme. Și întrebarea mea suplimentare ar fi care este poziția Consiliului în această privință. Cu alte cuvinte, ce, la ce vă așteptați? Ce intenție aveți? Cum vă, vă veți asigura că va exista democrație în aceste zone uh, care au probleme? Mulțumesc! Thank you, Madam Hautala, with her... Mulțumesc, doamna Hautala, cu o chestiune suplimentară. Mulțumesc. Aș dori să o întreb pe doamna Malmström următoarele. Cred că una dintre slăbiciunile noastre ca Uniune în eforturile noastre în ceea ce privește democrația și drepturile omului sunt două slăbiciuni. Deseori, statele membre uh, au ambiții contradictorii. M-am referit la embargoul uh, asupra armelor în uh, Uzbekistan. Este o zonă unde nu toată lumea, nu toate statele membre gândesc la fel. Deci cum putem să avem o politică comună? Apoi, Uzbekistanul este un bun exemplu a unei țări care a spus, ascultați, voi europenii nu ne puteți ține lecții de democrație și drepturi și ale omului pentru că aveți propriile noastre probleme în acest domeniu. Cum putem să evităm aceste duble standarde? Uh, avem uh, tendința să arătăm cu degetul la alte țări, dar uh, nu ne punem la noi în ogradă lucrurile în ordine. Am atras atenția și ce vom face pentru asta. Mulțumesc. Dacă altcineva dorește să mai intervină, dacă nu, o să o rog pe doamna Malmström să răspundă la aceste întrebări. Herr talman, o tack til, eh, Vă mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc tuturor uh, persoanelor de aici din sală care s-au implicat atât de activ în această problemă. Este important să întărim politica externă a Uniunii Europene, în special acum, în această perioadă de criză economică. Nu trebuie să uităm acest aspect. Multe state membre au fost lovite puternic de criză, recesiunea duce la nemulțumire, la tensiuni sociale, iar fără uh, fără instituții democratice, situația ar putea escalada. Tocmai de aceea este important să există instituții democratice puternice și, o, de asemenea, o societate civilă puternică. În ceea ce privește parteneriatul pentru Est, acesta este un instrument foarte important pentru uh, sprijinirea democrației. În decembrie pregătim o întâlnire și, de asemenea, la începutul anului 2010 vom continua discuțiile pe această temă. Asta deoarece toate aceste state din Est se află în apropiata noastră vecinătate. În ceea ce privește Uzbekistanul, da, această problemă este una gravă. Situația drepturilor omului uh, nu este deloc satisfăcătoare în Uzbekistan și nu există un consens la nivelul Consiliului European în momentul de față. Însă, Obiectivul uh, este unul și același pentru noi toți. Sperăm din tot sufletul să ne putem angaja într-o manieră mult mai activă pe viitor și sperăm uh, ca lucrul acesta să se întâmple tocmai datorită discuțiilor purtate permanent pe această temă și pe tema relațiilor pe care le dorim cu Uzbekistanul. Cu siguranță există lucruri care ar funcționa mult mai bine, instrumente care ar uh, funcționa mai, mult mai bine decât uh, un embargo asupra armelor. Această măsură este mai degrabă una simbolică. Însă, uh, pentru a implementa noi instrumente e nevoie de consens, un consens pe care nu-l avem în momentul de față. Uniunea Europeană trebuie să fie credibilă uh, Uh, lucrul acesta uh, poate fi obținut prin intermediul Consiliului la, consensului la nivelul Uniunii Europene, însă în momentul de față ne confruntăm cu deficite la nivel de Uniune Europeană și aceste deficite trebuie să fie ameliorate pentru sporirea credibilității Uniunii Europene pe uh, plan extern. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție, vă mulțumesc foarte mult pentru rezoluția care practic oglindește toate dorințele președinției suedeze și sperăm ca în noiembrie acest uh, text să poată fi prezentat la summitul Consiliului uh, European și sperăm să continuăm discuțiile cu Parlamentul European. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumim, uh, încheiem discuția pe această temă.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 So now we will start with our next item. That's... Începem așadar cu întrebările adresate Comisiei, următorul punct de pe ordinea de zi.